au fost aleși uh, cu efect din 27 aprilie 2015 în Parlamentul finlandez. Vrem să-i felicităm pe domnii Ren și Terho pentru această alegere și uh, vreau să vă informăm că statutul de membru în Parlamentul Național nu este compatibilă cu uh, statutul de deputat în Parlamentul European și în conformitate cu articolul 7 alineatul 2 și de aceea Parlamentul constată uh, că aceste două mandate se eliberează din 27 aprilie 2015.